atât de mulți membri astăzi cât am avut ieri când vorbeam despre drepturile omului în Rusia, însă avem puncte foarte interesante pe ordinea de zi. Deci, haideți să începem. Ja Kiinassa tämä on tietysti suuri juhlapäivä. Me olemme saaneet viestin kiinalaisilta ihmisoikeuspuolustajilta. Au trecut 20 de ani de la evenimentele din China și este vorba de o aniversare importantă pe care trebuie să o marcăm. Mi se spune că comemorările au dus la o activitate foarte intensă a securității, s-a redus uh, utilizarea internetului, ceea ce ne preocupă zeci de activiști și apărători ai drepturilor omului au fost arestați în China. Li s-a ordonat să părăsească Beijingul și unii dintre aceștia au fost uh, răpiți chiar. Cei care au venit în oraș pentru a demonstra au fost uh, returnați în provinciile lor nu cred că putem să susținem o asemenea atitudine și trebuie să atragem atenția Chinei în mod foarte serios că trebuie să îmbunătățească situația. Este trist că se întâmplă așa ceva acum de această aniversare. Avem acum o listă de 5 întrebări pe care trebuie să le examinăm, la, la care comisia va trebui să ne răspundă. yes. Yes. Eh, siis ensimmäisen kysymyksen on jättänyt eh, Barbara Lohbiiler ja se koskee... Prima întrebare este a doamnei Barbara Lohbiiler și privește utilizarea muncii copiilor. Doamna Lochbiller întreabă în legătură cu raportul pe care l-a promis Comisia pe acest subiect. ar fi trebuit să fim informați de rezultatul acestei, uh, acestui raport înainte de vară. Se pare însă că, rezultatul, că raportul a fost întârziat. Doamna Lochbiller vrea să știe de ce. Și, ne ce, și cere ca un raport să fie prezentat pe acest subiect și nu doar un document neoficial. Cine va răspunde? Domnul Timans? Vă rog. Thank you, Mrs. Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Julie Hagensen, uh, șef de unitate la Direcția Generală Comerț, care este responsabilă pentru redactarea acestui raport. Nu a existat niciun am, angajament ferm pentru o dată limită uh, de publicare a acestui raport. Acest formatul de asemenea este încă indecis pentru că formatul va urma fondul problemei și rezultatul cercetărilor. Ținem cont și de situația instituțională, de noul mandat parlamentar și de necesitatea de a avea un schimb de opinii cu noi membri ai Parlamentului pe acest subiect. Și uh, vrem să lucrăm pe un document care să fie o bază pentru discuție în loc să prezentăm noi concluzii finale. Am avansat destul de mult cu proiectul de raport și acest raport va fi finalizat în scurt timp și în mod sigur în actualul mandat al Comisiei, astfel încât Parlamentul poate să, va putea să examineze problema muncii copiilor și să uh, acționeze împotriva acestui fenomen. Sper că acest răspuns a fost satisfăcător. Mulțumim reprezentantului Comisiei. Acum, poate doamna Lochbiller vrea să pună o întrebare suplimentară? Dacă da, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Doar pentru propria mea informare, întă, încă nu mi este clar de ce mai trebuie decis formatul acestui raport. Din câte știu eu, credeam că acest format uh, va fi o comunicare a Comisiei și nu doar un document informal. Uh, dacă poate să-mi clarifice cineva acest lucru. Dacă poate Comisia să ne dea un răspuns mai clar. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Îmi pare rău că nu a fost suficient de clar din prima mea întrebare, din prima mea intervenție. Formatul acestui document va depinde de mai mulți factori. Uh, fondul acestui document, dacă uh, documentul va fi analitic și va prezenta problemele pentru a deschide discuție, uh, pe de altă parte, dacă uh, Ehm, documentul face niște recomandări foarte ferme și clare, atunci formatul de comunicare este mai potrivit. Ehm, bineînțeles că ehm, numărul de pagini și procedurile vor depinde, însă problema principală este formatul care va depinde de conținutul acestui document. Sper că astfel v-am răspuns la întrebare. Vă mulțumesc, cred că acum uh, da, totul este clar. Să sperăm că vom primi rezultatele acestui raport cât de curând. Următoarea întrebare este a, domn, din partea domnului Cristian Dan Preda, ține de situația în Myanmar și planurile pentru alegeri parlamentare anul viitor. Mm Comisia consideră că aceste alegeri pot fi considerate într-adevăr libere și corecte atunci când examinăm acțiunile pe care ar putea să le ia junta militară în jurul datei acestor alegeri. Care este opinia Comisiei? Merci, Madame la Mulțumesc, doamna președinte, pentru această întrebare. În momentul de față încă nu există o lege electorală care să definească condițiile precise pentru alegerile prevăzute la anul. Nici pentru candidați, nici pentru partidele politice care și modalitatea de înregistrare. De aceea este dificil în momentul actual să preconizăm dacă uh, legea va fi corectă sau nu. Uh, comisia a evitat să se exprime în legătură cu uh, participarea la alegeri, dar uh, Comisia rămâne angajată împreună cu autoritățile pentru a se asigura că alegerile din 2010 vor permite participarea tuturor actorilor. Și Comisia se angajează să aibă un dialog critic cu autoritățile din Myanmar pentru a Uh, și susține eliberarea tuturor prizonierilor politici uh, și să se respecte drepturile civile. Sper că am răspuns la această întrebare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Sunt sigur că domnul Preda va avea o întrebare suplimentară. Euh, mulțumesc, am o singură întrebare. Sunt, mă uimește să văd uh, aceste evaluări și astfel întreb următoarea, următorul lucru, dacă Constituția din Birmania re, deja restrânge dreptul de a candida Asta pentru persoane care sunt căsătorite cu străini. Vă imaginați o posibilitate ca legea electorală să contrazică Constituția și să permită o liberă participare la alegeri? Asta ar fi totuși o revoluționare a Constituției. Nu cred că o lege electorală ar putea să prevadă mai multe libertăți decât o Constituție. N-am auzit niciodată o astfel de situație. Todellakin tämä perustuslakikysymys on hyvin keskeinen ja komission edustaja varmaan voi. Da, ă, sigur că ă, problema centrală aici este problema constituțională și sunt convins că Comisia va putea răspunde. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, Constituția prevede o interdicție pentru persoane, printre altele, căsătorite cu străini. Acestora nu le este permis să fie aleși în funcție de președinte sau șef de stat. Asta e singura restricție existentă la ora actuală. Și, sigur, domnul Preda face aluzie la doamna Aung San Suu Kyi, dar la ora actuală nu se cunoaște existența vreunei legi care ar putea o împiedica să candideze sau să voteze. Merci. Mulțumesc. Mulțumesc reprezentanților Comisiei. Și acum uh, haideți să <clears throat> trecem mai departe. Sigur că Myanmarul și alegerile de acolo vor figura sigur pe agenda noastră în continuare. Urmează o întrebare a doamnei Frida Bripuls privind problema, situația pale, eh, copilor din Palestina. E vorba de... Se face referire la un număr de convenții și tratate prin care se solicită autorităților israeliene să respecte convențiile internaționale privitoare la drepturile copiilor. Acum așteptăm un răspuns din partea Comisiei. Um, Mulțumesc, uh, președinte. Ieri ne-am referit pe scurt la această problemă și acum aș dori să adaug cele ce urmează. În primul rând, Comisia Europeană este pe deplin uh, de acord cu îngrijorările exprimate de uh, onorabilii membri ai Parlamentului și situația copiilor, față de situația copiilor israelieni din închisorile, uh, mă scuzați, copiilor palestinieni din închisorile israeliene. Um, acest subiect uh, a fost discutat cu autoritățile israeliene la diverse niveluri, în, mai ales în contextul uh, grupului informal pentru drepturile omului, care s-a întâlnit pentru ultima dată pe data de 3 septembrie ceea ce ne-a permis să evocăm încă o dată acest subiect. Ce pot spune la momentul actual? Este că noi, Comisia, considerăm că că stabilirea vârstei uh, de, te- de detenție la 16 ani este o măsură care nu respectă convențiile internaționale pentru protecția copiilor și este diferită față de situația legală internă din Israel, unde vârsta minimă este de 18 ani pentru persoane care pot fi uh, închise. Noi credem că situația asta a copiilor din închisorile din Israel um, închisori eh, militare și închisori civile este una eh, foarte gravă și Israelul ar trebui să respecte legislația internațională. Autoritățile israeliene ne-au explicat că pe data de 29 iulie comandantul militar, militar israelian al uh, Cisjordaniei and Israel a emis un ordin privitor la minorii palestinieni și există acum o legislație uh, specială pentru uh, minori care va fi pusă în aplicare din septembrie 2009. Cu toate acestea, criticile față de ordinul emis uh, rămân valabile și mai ales copiii palestinieni încă sunt interogați fără a beneficia de asistența unui avocat sau de prezența membrilor familiei. De asemenea, s-au făcut solicitări din partea Comisiei Națiunilor Unite pentru, împotriva torturii, deci pentru a se introduce înregistrări mass media în timpul interogărilor, nu, au fost, nu le-au fost date curs acestor solicitări. Și din câte știe Comisia, la sfârșitul lunii iulie, 342 de minori palestinieni se aflau în detenție în Israel. Actualmente există 42 de minori palestinieni cu vârstele cuprinse între 12 și 15 ani care se află în detenție. Uh, I should also maybe point out... Ar trebui poate să subliniez de asemenea că și Consiliul și Comisia aplică liniile directoare ale Uniunii Europene în ce privesc uh, copiii din zonele de conflict, sigur, din Israel, Palestina, teritoriile ocupate, la care, printre altele, se referă aceste linii directoare și împreună cu șefii misiunilor din Ierusalim, am uh, întocmit un plan de acțiune pentru a rezolva pe plan local sau a ne ocupa pe plan local de această problemă și vom coopera nu doar cu agențiile uh, ONU, ci și cu ONG-uri palestiniene și israeliene pentru a proteja drepturile minorilor în care se află în această situație. Și continuăm să facem apel la Israel pentru că în sfârșit să respecte drepturile, um, legea și convențiile internaționale. Mulțumesc. Mulțumim, mulțumim reprezentantului Comisiei. Și acum probabil doamna Brepos va dori să mai pună o întrebare. Da, mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru răspuns un răspuns uh, exhaustiv. Ieri seară, uh, cu ușile închise, am evocat această chestiune, dar mai rămân încă unele probleme. Comisia face referire la acest grup informal pentru drepturile omului. Uh, ne-a făcut un debriefing ieri seară, iar eu pot aici citi în rezoluția adoptată anul trecut în Parlament că la cel de-al optulea Consiliu de Asociere UE-Israel s-a hotărât să se înlocuiască acest grup de lucru cu o comisie pentru drepturile omului. Ieri ni s-a spus că încă nu s-a făcut acest lucru. Așadar, nu se ține îndeajuns cont de această problemă în cadrul dialogurilor politice portate între Uniunea Europeană și Israel, sau cel puțin asta este impresia mea. Aș dori să știu când anume va fi înființată această comisie sau subcomisie oficială și aceeași rezoluție a Parlamentului, vorbind de detenția de tip administrativ, uh, solicită respectarea unui număr de norme minimale și împreună cu Comisia, după un an de zile, am constatat că nu se făcuse nici cel mai mic progres, ba din potrivă. Minorii sunt în continuare judecați și uh, stau în fața instanțelor militare exact ca și cum ar fi adulți. Deci nu sunt absolut deloc respectate uh, legile în ce privește cetățe- uh, care se aplică cetățenilor itali- israelieni, mă scuzați, pentru că nu acești minori nu pot fi asistați de avocați nu pot beneficia de prezența membrilor familiei, nu există nicio înregistrare video sau audio, câteodată trec până și la trei luni fără ca ei să apară în fața instanței sau să li se formuleze o acuzare concretă. Uh, acest lucru este o încălcare a oricărui fel de legislație internațională și cred că noi trebuie să facem totul pentru ca Uh, cât mai rapid posibil să găsim o rezolvare a problemei, inclusiv la nivelul Parlamentului. aș dori să solicit secretariatului Comisiei noastre, aș dori să întreb dacă n-am putea să cerem președintelui Parlamentului să reamintească această rezoluție uh, din anul 2008 autorităților israeliene. Pentru că până acum n-am avut niciun răspuns și nu constatăm că s-ar fi îmbunătățit în niciun fel situația. Da, mulțumesc, doamne Brepus. Da, aveți dreptate când atrageți atenția asupra faptului că Parlamentul a solicitat deja să știe uh, cum stau lucrurile concret, dar poate domnul Timus poate răspunde. Thank you, Mrs. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. În ce privește primul punct, stabilirea unei subcomisii. Uniunea Europeană a propus acest lucru Israelului, Israelul nu a acceptat și Israelul a făcut uh, legătura cu, cum să spun, o adaptare mai largă a structurii uh, comisiilor în cadrul uh, acordului bilateral, și anume în contextul negocierilor asupra unui parteneriat adâncit. Dar, după cum știți, uh, această upgradare a relațiilor a fost suspendată de la războiul din Gaza din ianuarie acest an și, pentru moment, nu avem decât acest grup de lucru informal pe problema drepturilor omului. Totuși, aș vrea să uh, o asigur pe doamna deputat că această problemă a copiilor aflați în detenție în închisori israeliene fie că e vorba de proceduri penale, fie că e vorba de detenție administrativă. Problema aceasta așadar a fost ridicată și suntem foarte determinați să ridicăm din nou această problemă la niveluri și mai înalte, deci nu numai în cadrul grupului de lucru, ci și în structuri mai uh, înalte ale acordului de asociere, în cadrul acordului de asociere. În ce privește implementarea rezoluției Parlamentului, sigur, Parlamentul va decide uh, ce acțiuni de follow-up va întreprindere, va întreprinde în legătură cu uh, relația cu Israelul, dar vreau să vă reamintesc întâlnirea Convenției uh, Comitetului ONU împotriva torturii, care a continuat să-și exprime îngrijorarea adâncă față de raporturile ale unor grupuri eh, pentru drepturile omului referitor la faptul că acești minori sunt uh, reținuți și ținuți în închisoare fără și sunt uh, anchetați fără prezența unui adult sau unui avocat și se pare că aproximativ 700 de minori izraelieni sunt uh, judecați de curțile militare izraeliene și 99% din aceste cazuri s-au bazat pe uh, mărturisiri, pe declarații uh, obținute în vederea condamnării. Cum spuneam, acest nou ordin militar stabilește o nouă legislație pentru minori. El trebuia să intre în vigoare în septembrie anul acesta. Nu avem niciun fel de feedback în legătură cu modul în care acesta funcționează. Poate ceva mai târziu, în cursul anului, vom a, vor apărea primele informații și vom vedea dacă acest sistem uh, juridic pentru minori, pentru minorii palestinieni funcționează. Nu pot decât să repet ce am spus mai devreme și anume Comisia împărtășește această preocupare și suntem hotărâți să continuăm să ridicăm această problemă la toate nivelurile cu, în dialogul nostru cu autoritățile israeliene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Timens! pentru acest uh, pentru aceste detalii și explicații asupra situației acesteia, care e un foarte bun exemplu referitor la problemele care pot apărea în implementarea unor acorduri și rezoluții privind drepturile omului. Următoarea întrebare este de la David Martin. Este o întrebare uh, formulată destul de general, care acoperă întregul subiect. De fapt, întreabă Comisia ce s-a făcut în lumina situației drepturilor omului în Columbia. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mă numesc Christoph Eisen. Sunt responsabil cu relațiile cu Columbia. Când vorbim despre drepturile omului în Columbia, trebuie să nu uităm uh, de unde am plecat administrația actuală a făcut eforturi semnificative pentru a întări statul de drept, confruntată fiind cu violența bandelor de traficanți de droguri, uh, gherilelor uh, marxiste și altor grupuri înarmate și acest, uh, aceste eforturi au dus la o îmbunătățire uneori chiar dramatică a indicatorilor atât în problema drepturilor omului cât și în alte domenii. Și în acest context, uh, Uniunea și-a exprimat susținerea față de politicile Columbiei, guvernul colombian. Această susținere însă nu este necondiționată și uh, există anumite aspecte legate de drepturile omului în Columbia care ne stârnesc mare îngrijorări. A fost recent un raport al raportorului special uh, ONU privind situația apărătorilor drepturilor omului și raportorul privind situația populațiilor indigene și în aceste rapoarte există și multă lumină, există și multă, multe pete de umbră. Îmbunătățirile în aceste zone sunt unul dintre subiectele cele mai importante uh, în ce privește dialogul nostru și programul nostru de cooperare. Însă, în ce privește dialogul, uh, Columbia a fost analizată în Consiliul Drepturilor Române și doar acum câteva uh, luni, în cadrul dialogului uh, bilateral pe drepturile omului cu Columbia, am uh, vom continua acest lucru și chiar săptămâna viitoare vom avea o nouă sesiune a acestui dialog. Acesta este un forum unde intenționăm să facem schimb de informații și experiențe în zona drepturilor omului și, de asemenea, să informăm uh, unitatea de cooperare tehnică și sperăm că asta va duce la îmbunătățiri concrete pe teren. Drepturile omului, evident, sunt o problemă care este ridicată în dialogul nostru politic până la cel mai înalt uh, nivel. În ce privește temele de intervenție, am cerut uh, guvernului să crească protecția grupurilor pentru drepturile omului care au fost atacate adesea, reprezentanții ai sindicatelor și așa mai departe. Și de asemenea ne preocupă faptul că execuțiile extrajudiciare uh, ar trebui să fie investigate cât mai rapid și cei care le, uh, autorii acestora să fie pedepsiți. Drepturile omului sunt realmente un vector cheie al cooperării noastre și în programul nostru bilateral facem foarte multe eforturi. Drepturile omului sunt importante, o componentă cheie în așa numitul laborator pentru pace, care este o, un segment extrem de important în uh, acțiunea noastră în Columbia. Avem instrumentul de, în cadrul instrumentului de stabilitate acțiuni care să susțină accesul la justiție al victimelor uh, crimelor extrajudiciare și de asemenea instrumente menite să ajute uh, populațiile indigene în cadrul instrumentului european pentru democrație și drepturile omului. Deci putem să asigurăm pe uh, stimatul membru al Parlamentului că această chestiune rămâne foarte sus pe agenda noastră și vom continua să-i dăm toată atenția. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult reprezentantului Comisiei. Sunt sigură că domnul Martin vrea să pună o întrebare suplimentară. Vă rog. Da, așa voi face. Mulțumesc Comisiei pentru răspuns. Mulțumesc pentru detaliile pe care le-a dat, dar uh, mi se pare totuși că răspunsul uh, nu descrie uh, corect situația de acolo. E adevărat că recent Columbia și-a îmbunătățit sistemul juridic în ce privește lupta cu abuzurile uh, asupra drepturilor omului, dar situația de teren, pe teren nu s-a schimbat realmente. Deși, sigur, într-o țară cum este Columbia, situația Columbiei, nimeni nu are siguranța garantată. Dar, pe de altă parte, activiștii pentru drepturile omului și sindicaliștii sunt asasinați și aceste crime nu sunt investigate de către guvern în mod serios și, uh, așa cum ați indicat, poate unele sunt uh, Uh, comise la comanda guvernului și asta este o situație inacceptabilă. Columbia beneficiază de schema uh, de comerț uh, GSP Plus și după cum știți, o parte a acestei scheme comerciale presupune aplicarea unor clauze clare referitor la drepturile omului și am senzația că columbienii nu își susțin, nu și îndeplinesc punctele de vedere. Nu susțin să retragem această schemă, dar totuși cred că e momentul să lansăm prin intermediul Comisiei o investigație pentru a vedea dacă Columbia ar trebui într-adevăr să beneficieze de această schemă GSP+. Președintele, mulțumesc, Martin. O întrebare foarte importantă referitor la utilizarea instrumentelor uh, politicii comerciale în această situație. Poate Comisia ar dori să răspundă? Mulțumesc. Nu cred că ne culcăm pe ureche, ca să spun așa. Nu cred că e cazul să facem așa ceva. Situația în Columbia este foarte dură. În ce privește presupusa impunitate, să nu uităm că moștenirea conflictului intern în Columbia este enormă și că, așa cum sistemul de justiție Uh, nu reușește să, să facă față situației, să spunem că abuzul acesta nu se limitează la uh, activiștii pentru drepturile omului sau la uh, sindicaliști. Cred că rata de impunitate, de fapt, în acea țară este undeva pe la 90%, se extinde asupra mult mai multor categorii. Important mi se pare însă, importantă mi se pare însă tendința și anume o creștere a ratei de uh, condamnări, deși e încă una destul de mică, și uh, e importantă cooperarea în vederea susținerii sistemului judiciar pentru a ne asigura că rata condamnărilor crește și, de asemenea, uh, presăm guvernul, facem presiune asupra guvernului pe partea de prevenire pentru a-și crește programele de protecție, pentru a îmbunătăți programele de protecție pentru grupurile vulnerabile, care deja acoperă mii și mii de oameni. Și se pare că oamenii care se află sub protecție oficială Uh, niciunul dintre aceștia nu a fost asasinat. Nu, nu s-a mai produs niciun asasinat împotriva celor care s-au aflat în aceste programe de protecție. Dar sigur, orice crimă este condamnabilă și nu trebuie să se întâmple și de aceea vom continua să discutăm cu guvernul să vedem ce putem face împreună pentru a îmbunătăți situația. Kiitän komission edustajaa tästä vastauksesta, edustaja Martinin. Mulțumesc uh, reprezentantului Comisiei pentru răspunsul la această întrebare. A cincea întrebare este de la domnul vicepreședinte Metin Kazak și se referă la situația din uh, Camp Ashraf în Irak și situația de acolo. Se pare că este o situație foarte îngrijorătoare privind drepturile omului acolo. Așadar, întâi să ascultăm răspunsul Comisiei și pe aceea reacția domnului Kazak. Thank you, Madam Chair. Um... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Comisia împărtășește preocuparea mem- stimatului membru al Parlamentului privind situația din această tabără de refugiați de la Ashraf. Aș vrea totuși să subliniez că situația acolo este extrem de complicată și greu de evaluat. Comisia urmărește în mod regulat evoluțiile din Irak, dar nu are niciun fel de acces direct în uh, tabăra aceasta. Ashraf, care, după cum știți, este la frontiera cu Iranul. Din ianuarie 2009, guvernul uh, irachian a preluat responsabilitățile de securitate în această zonă de la forțele americane Dar asta nu implică, desigur, că ar trebui să uh, dispară datoria autorităților responsabile de a uh, apăra uh, integritatea fiecărui locuitor al acestei tabere. Și informațiile noastre în legătură cu ce s-a întâmplat pe 28-30 iulie se bazează pe surse terțe. Cum spuneam, nu avem acces direct și trebuie să ne bazăm pe rapoarte pe care le-am primit de la înaltul comisar al drepturilor omului, uh, al ONU pentru drepturile omului, de la uh, Comitetul Internațional al Crucii Roșii și din alte surse. Și uh, raportul spune că încercarea mm, atacul forțelor irachiene a dus la moartea și rănirea unui număr semnificativ de persoane. Această tragedie ar trebui să fie investigată dar uh, reținerea uh, unor persoane timp de două luni fără niciun fel de judecată, iarăși nu este acceptabilă. Sigur, Irakul este o țară suverană și uh, guvernul are obligația de a aplica regulile și legile în, uh, pe tot teritoriul, dar se pare că tabara Ashraf a devenit un fel de enclavă și că nu este realmente sub controlul autorităților publice. Uh, de aceea, promovarea uh, legii și ordinii este ex- excepțional de importantă într-o țară care a suferit atât de mult. Însă, în această activitate, forțele irachiene trebuie să respecte complet uh, prevederile internaționale și convențiile internaționale. Uniunea uh, va folosi orice ocazie pentru a sublinia acest lucru în fața autorităților irakiene, inclusiv întâlnirile la nivel înalt, întâlnirea uh, din 24 septembrie, uh, unde această problemă a fost ridicată. La un alt nivel, acum am, noi oferim asistență Irakului pentru uh, instruirea polițiștilor și gardienilor în cadrul programelor uh, pentru crearea statului de drept. Avem, uh, putem avea versiuni diferite în legătură cu ce s-a întâmplat în tabăra de refugiați Ashraf în iulie. Conform guvernului irachian, această mișcare a fost partea unei încercări de a controla un teritoriu însă s-au depășit limitele și aerul violența, iar uh, președinția Uniunii Europene a contactat prompt uh, autoritățile irakiene pentru a le avertiza că securitatea nu poate fi realizată pe uh, uitând de drepturile omului și uh, violând drepturile omului. Continuăm așadar să fim activi pe acest front, dar este într-adevăr o situație foarte complicată și una care nu este ușor de evaluat în ce privește faptele, pentru că nu avem acces direct. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule. Sunt sigură că domnul Cazac are o întrebare suplimentară. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru că a răspuns în detaliu. Sigur, evenimentele care au avut loc în tabăra Ashraf de la începutul anului și până acum sunt evenimente îngrijorătoare, deoarece până la urmă e vorba de faptul că persoane nevinovate își pierd viața sau uh, drepturile unor persoane nevinovate sunt încălcate, Asta doar din uh, motive geostrategice, uh, conflicte geostrategice între două țări vecine. Uh, am fost de-a dreptul șocat văzând imaginile cu forțele irachiene care au pătruns în tabăra Ashraf și de lipsa oricărei reacții din partea soldaților Statelor Unite, care în acea perioadă asigurau securitatea taberei. Consider că comunitatea internațională trebuie să reacționeze și trebuie să impună luarea unor măsuri stricte, deoarece există un caz flagrant de încălcarea drepturilor omului. Mulțumesc, uh, doamne președinte, pentru că a trimis o scrisoare către ministrul afacerilor externe al Suediei și către înaltul comisar, solicitând ca o echipă de observatori din partea ONU să fie trimisă la fața locului și dacă într-adevăr așa se va întâmpla, cred că deja vom dispune de o imagine mai obiectivă, iar autoritățile irakiene poate că vor reacționa și ele. Eu sper că ONU și președinția suedeză își vor aduce sprijinul acestor eforturi, pentru că nu putem rămâne indiferenți la <clears throat> soarta acestor persoane. Mulțumesc, mulțumesc și eu, domnului Kazak. Uh, și doamna Andrichiene, care este vicepreședinte, a participat uh, la trimiterea acestei scrisori. Și după cum a spus domnul Kazak, situația pare că se înrăutățește pe zi ce trece. Mai avem uh, puțin timp la dispoziție, așa că putem să mai uh, exprimăm încă două întrebări adresate comisiei, ceea ce nu respectă neapărat procedura, dar dacă vă exprimați succint, <clears throat> se poate face. În primul rând, domnul Stevens. Thank you very much, Madam Chairman, and thank... Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că îmi dați voie să iau cuvântul. Iau cuvântul ca președinte al delegației pentru Iran și Aș dori să mă adresez comisiei dumneavoastră. Vorbim aici de Camp Ashraf, de uh, un, o tabără de refugiați, uh, majoritatea femei care trăiesc în această tabără nu reprezintă o amenințare pentru securitate și chiar s-au integrat în comunitatea locală și au susținerea uh, oamenilor din zonă. Li s-a garantat colectiv și individual că vor avea drepturi de pline și protecție de către uh, armata americană, conform celei de-a patra convenții de la Geneva ca refugiați. Aceștia nu reprezintă niciun fel de amenințare pentru securitatea sau suveranitatea Irakului, însă sunt considerați a fi o amenințare pentru Iran, unde reprezintă grupul principal al opoziției și Iran. Iranul pune presiune asupra guvernului irachian pentru a prelua controlul acestei tabere. Și Iranul insistă ca cei 36 de deținuți să fie încarcerați și să fie deportați înapoi în Iran, unde vor fi torturați și executați. Bineînțeles că iranienii ar dori ca uh, cei pe 3600 de uh, locuitori din această tabără să fie deportați și uh, executați. Avem aici un potențial pentru o mare catastrofă. Deja avertizăm de luni, de zile în legătură cu acest lucru și am avut o rezoluție majoră în aprilie în Parlament în acest sens, rezoluție care pare că a fost ignorată de către autoritățile irakiene, acum ale tribunalelor din Irak, care ordonă eliberarea acestor 36 de deținuți și toate aceste trei decizii au fost ignorate. Acești oameni sunt în greva foamei de 64 de zile și unii dintre ei sunt uh, în stare foarte gravă. Uh, aș dori ca noi să avem o poziție foarte puternică în legătură cu această tabără de la Mashraf. De la Ashraf. Mulțumesc, domnule Stevenson. Trebuie să spun ca președintele acestei ședințe că le-am cerut colegilor să fie succinți în remarcile lor. Înțeleg că sentimentele dumneavoastră sunt puternice, însă nu avem foarte mult timp la dispoziție. Trebuie să trecem la discutarea situației din Sri Lanka. Urmează domnul, doamna Ata, domnul Ata Motanto. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să pun o întrebare pentru a elaborat declarația în legătură cu dreptul de acces și ce se poate înțelege din observațiile scrise, ce acțiuni aveți în vedere pe, pentru ca accesul să fie permis în cele din urmă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru această întrebare foarte succintă, un exemplu foarte bun. Doamna Sinclair? Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să-i mulțumesc și colegului meu, domnul Cazac, care a introdus acest subiect foarte important. Am urmărit și eu DVD-ul cu atrocitățile care au avut loc acolo. Uh, violența neprovocată era profund îngrijorătoare. Uh, sunt și eu de acord cu colegul meu, domnul Stevenson, și înțeleg și uh, ideea Comisiei că Irakul este un stat suveran, însă noi putem să uh, avem o atitudine foarte puternică uh, în legătură cu statele cu care avem relație. Vă mulțumesc, domnul Kelam. Vă mulțumesc, domnul președinte, vă mulțumesc pentru această ocazie și eu aș dori să vă atrag atenția în legătură cu situația de la tabra Ashraf Răspunsul reprezentantului Comisiei nu este satisfăcător pentru că nu putem folosi scuze în această situație. Această situație este extrem de complicată. Rezoluția Parlamentului nostru este foarte clară. Este o situație tragică în ceea ce privește drepturile omului ale 36 de persoane care au fost uh, declarate eliberate de către uh, tribunalele irachiene și acest lucru nu s-a întâmplat. Eu am vizitat tabăra Ashraf cu trei colegi uh, în urmă cu un an, cu, cu trei colegi din uh, Parlamentul European. Este vorba de o tabără de refugiați modernă care vrea să aducă schimbări democratice în Iran. Ace- aceștia sunt oamenii care au uh, dat în vileag secretul programului iran- iranian în legătură cu uh, dezvoltarea de arme nucleare pentru lume. Deci ar trebui să îi apărăm acum. Vă mulțumesc. Mm, putem să-i cerem președintelui Parlamentului să aibă un dialog mai profund cu uh, Irakul. Dorește Comisia să răspundă. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că o situație de acest gen nu își poate găsi niciodată un răspuns totalmente satisfăcător, însă v-am subliniat că în data de 24 septembrie o întâlnire a Troicii în legătură cu Irakul a ridicat această problemă inclusiv problema eliberării acestor 36 de persoane arestate. Poate, într-adevăr, după cum a spus doamna Sinclair, ar trebui ca această problemă să fie abordată și cu americanii. Însă, în ceea ce privește comisia, noi trebuie să ne bazăm pe uh, mandatul înaltului comisar pentru drepturile omului, care este abilitat să discute aceste situații. Nu împărtășim în totalitate opinia că este vorba de o tabără de refugiați model care vrea să aducă democrația în Iran. Este vorba de o organizație care până recent a fost pe lista organizațiilor teroriste a Uniunii Europene și pe lista Statelor Unite și a, a fost pe listele teroriste pe ale unor state membre ale Uniunii Europene. Este o organizație controversată și de asemenea trebuie să avem în vedere că este dificil ca autoritățile irachiene să accepte că există un fel de enclavă iraniană pe teritoriul său care nu este uh, sub controlul irachian efectiv. Acestea fiind spuse, bineînțeles că autoritățile irachiene trebuie să respecte pe deplin drepturile omului și uh, dreptul umanitar internațional. Însă acest caz este foarte dificil de evaluat mai ales în detaliile sale, și uh, continuăm dialogul cu Irakul. Am dorit să asigurăm uh, pe stimații eurodeputați că nu am abandonat uh, dezbația, dezbaterea în legătură cu această situație dramatică. Vă mulțumesc, domnul Timans. Vă mulțumim pentru aceste informații. Cred că este clar că Există două puncte de vedere în legătură cu această situație. După cum am spus, există o necesitate să ne asigurăm că se va respecta dreptul internațional și dreptul umanitar. Astfel se încheie uh, secțiunea de întrebări. Mulțumim reprezentanților Comisiei pentru prezența lor și pentru răspunsurile date. Trecem la punctul 8 pe ordinea noastră de zi, o audiere publică în legătură cu uh, situația drepturilor omului om, în Sri Lanka. Avem patru intervenții. Prima intervenție va fi din, va fi din partea unui expert, directorul de comunicări al grupului internațional pentru criză, Andrew Stoline, Strola. După aceea o declarație din partea jurnalistului sri Lankes Sunanda Desapiria, după care punctul de vedere internațional din partea lui Antoine Gerard, și vom, îl vom asculta pe coordonatorul acțiunilor umanitare uh, de aici, din Bruxelles, din partea înaltului comisar pentru refugiați al ONU. După aceea domnul David Tier, care ne va spune despre aranjamentele GSP+, plus, aranjamentele de uh, acorduri vamale cu Sri Lanka. Și, în final, un reprezentant al guvernului sri lankez. Aș dori să-i rog pe uh, vorbitori să se rezume la 10 minute pentru că avem nevoie de timp pentru întrebări după aceste prezentări. În primul rând are cuvântul domnul Andrew Stroline, director de comunicare de la ICR. It has been four months more than... Mulțumesc, domnule președinte. De mai bine de patru luni acest război civil din Sri Lanka s-a încheiat uh, prin înfrângerea uh, tigrilor tamil. Război care a durat de zeci și zeci de ani. De atunci, un sfert, mai, mult, mai bine de un sfert de milioane de persoane de etnie tamilă au fost, uh, uh se află în uh, tabere și alte instalații de detenție din nord. Au fost închiși acolo, sunt înconjurați cu sârmă ghimpată. Uh, și au fost incidente cu focuri de armă care demonstrează că armata uh, împușcă pe cei care încearcă să evadeze din uh, aceste tabere de internare. Sunt restricții ale libertăților, uh, încălcări ale legislației naționale și internaționale. Condițiile din tabere uh, sunt precare, se deteriorează, accesul la grupuri sanitare, apă curată, facilități medicale sunt absolut necorespunzătoare. Uh, armata împiedică uh, organizațiile umanitare, inclusiv uh, ONU, să monitorizeze și să protejeze persoanele aflate în aceste tabere. Guvernul a făcut numeroase promisiuni în ultimele patru luni în legătură cu uh, data și modul în care acești, aceste persoane vor fi eliberate, însă nu și-au îndeplinit, nu și-au îndeplinit niciuna din promisiuni. Au spus prima dată șase luni, apoi sfârșitul anului, apoi luna ianuarie Ah, dar nu s-a întâmplat nimic. Cred că acum trei, trei săptămâni uh, guvernul a declarat că urma să elibereze 10.000 de oameni în termen de două săptămâni. Sigur, nici asta nu s-a întâmplat. Au anunțat că au, anu- că au eliberat 10.000 de oameni, dar de fapt doar i-au transferat dintr-un, dintr-un, dintr-un lagăr de internare la o închisoare. Uh, și sigur că e clar că guvernul din Sri Lanka nu își îndeplinește promisiunile și nu uh, ne putem baza pe declarațiile lor. Uh, la sfârșitul războiului, astea sunt cifrele UNHR, se pare, se pare că erau cam 289 10,000 people were considered uh, to have links with 289 de persoane uh, deplasate, considerându-se că acestea au legături cu rebelii și au fost uh, menținute în închisoare pe baza acestor suspiciuni, cam 5.000 de oameni uh, au avut sumele necesare ca să se elibereze pe cauțiune Uh, cam 6.000 au fost uh, deplasate, 6.000 de persoane. Mm, bine, acum uh, acestea sunt cifrele furnizate de guvern, aproximativ 264.000 de oameni uh, sunt afectați. Uh, dar marea majoritate a lor n-au comis uh, nicio infracțiune. Au fost deplasați, uh, au fost uh, deținuți în tabere, nu, se, nu li se permite să iasă de acolo, autorităților um, ONU nu li s-a permis să pătrundă în aceste facilități și unde sunt deținute peste 10.000 de persoane pentru suspiciuni de legătură cu tigrii tamili. Uh, guvernul a spus că trebuie să uh, uh, efectueze o situație de deminare înainte ca oamenii să se poată întoarce acasă, dar asta este o scuză absolut ridicolă. Ca 10.000 de oameni să se poată întoarce în sânul familiilor lor din sate și orașe din Sri Lanka, Uh, uh, că nu are nimic de a face cu deminarea. Un al doilea motiv oferit de uh, guvern este că ei au nevoie să evalueze situația legăturilor acestor persoane cu tigrii tamili. Dar nimeni nu spune cum se desfășoară acest proces, pentru că guvernul nu furnizează nicio cifră în legătură cu modul, cu numărul de oameni care sunt supuși acestui proces. Uh, nimeni nu poate monitoriza acest proces de evaluare și când vorbim cu oamenii din aceste tabere, nu, ei nici măcar nu sunt la curent cu faptul că, sunt, că e evaluată situația lor. Oricum, au trecut patru luni. Dacă că guvernul a evaluat situația oamenilor timp de patru luni, sigur că unii din aceștia deja sunt liberi să plece. Uh, s-au făcut promisiuni recente pentru permise de o zi și uh, privesc doar zone, doar zone foarte restrânse și să nu credeți când guvernul vă spune că se eliberează aceste uh, permise. Oricum este o, o, o, o situație ridicolă pentru că dacă li se permită oamenilor să iasă pentru o zi, uh, atunci înseamnă că au fost deja supuși unui proces de evaluare și dacă pot pleca pentru o zi, de ce nu pot pleca oricând vor? Uh, toate aceste promisiuni ale guvernului uh, s-a văzut că sunt doar vorbă goală, situația este absolut ridicolă. Uh, reprezentantul pentru drepturile omului al ONU a mm, dat publicitate o declarație acum două zile, este una de foarte mare calitate și aici îl, cote, îl citez, spune că este imperativ ca să luăm imediat toate măsurile necesare pentru a decongestiona aceste tabere uh, foarte înghesuite, în care condițiile de trai sunt uh, imposibile și oamenii ar, oamenii ar trebui să aibă posibilitatea să părăsească în mod voluntar și liber aceste tabere și dacă nu, măcar ar put, trebui să li se permită să, să fie împotrivă împreună cu familiile lor. În tot cazul să înceteze uh, <laughs> situația în care oamenii sunt împușcați când încearcă să părăsească aceste tabere. Și acum două zile, însuși secretarul general a făcut comentarii în legătură cu uh, amărăciunea populațiilor de etnie tamilă. Noi suntem o organizație de, de prevenire a conflictelor și exact la asta s-a referit domnul Ban Ki-moon E, mai mult de, e vorba de mai mult de un, un sfert de milion de persoane care sunt deținute fără motiv și fără nicio acuzație și creează o situație de nemulțumire care putea să degenereze într-un următor conflict etnic în Sri Lanka. Cu cât uh, mai mult sunt ținuți uh, acești oameni în tabere fără nicio acuzare, cu atât mai nervoși, mai frustrați vor deveni și cu atât mai mult crește posibilitatea uh, izbucnirii unui alt război civil etnic brutal. Și asta se repetă de luni și ani de zile și sperăm că acum aceste mesaje de la ONU și de la uh, ONU vor atrage atenția comunității internaționale. În ce privește Uniunea Europeană, ce poate face Uniunea Europeană și statele membre, putem avea o influență directă, deși limitată, asupra guvernului. Unii vorbi de, vor vorbi aici despre GSP+, eu uh, voi vorbi odată despre în primul rând, că trebuie să luăm cuvântul în public despre faptul că aceste persoane să dispună de libertatea de mișcare imediată. În al doilea rând, să cerem acces la tabere pentru toate agențiile umanitare și mass media, pentru că nici jurnaliștilor nu li s-a permis să intre în aceste tabere de către guvern. În al treilea rând, să ne asigurăm că demobilizarea și uh, reabilitarea și programele pentru aceasta sunt uh, uh, efectuate doar cu implicarea ONU. Există unele proiecte, dar fără implicarea ONU și nu există niciun cadru legal național pentru aceste programe. Deci, ar trebui să se respecte cadrul legal. numărul 4, să facem presiuni asupra uh, ONU uh, ca să nu lase aceste tabere să devină permanente. Și în numărul 5 e vorba de împrumutul FMI. Uh, o altă tranșă, o nouă tranșă trebuie să fie acordată în această lună a împrumutului FMI și dacă statele membre ar putea uh, exercita oarecare influență, ar trebui să se asigure că uh, guvernul din Sri Lanka să-și îndeplinească propriile angajamente. În iulie, guvernul a spus uh, reprezentanților uh, FMI că va reloca 70% de aceste persoane uh, în, termen scurt. Dar iată că au trecut patru luni de la sfârșitul războiului și acest proces nici măcar nu s-a început. Și să nu să nu se mai facă donații până când nu avem o clarificare că s-a redresat situația drepturilor omului, că sunt, trebuie să ne asigurăm că, ba, că banii noștri nu se duc uh, în uh, finanțarea unui potențial viitor conflict violent. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc uh, pentru prezentarea, domnule Sterling. câteva propuneri foarte practice pe care le putem discuta. Și evident, această situație poate avea efecte serioase asupra perspectivelor uh, păcii pe termen lung. Acum o să uh, ascultăm prezentarea domnului Sunanda de șaptea, jurnalist și activist pentru drepturile omului. Aveți 10 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt jurnalist din Sri Lanka, trăiesc în exil uh, în ultimele șase luni în Europa. Din cauza faptului că li se amenință viața, mulți jurnaliști și uh, activiști pentru drepturile omului din Sri Lanka au trebuit să plece. În aceste 10 minute o să încerc să vă ofer un background privind uh, situația mass media care este supusă unor acțiuni de distrugere și de sufocare ce s-a întâmplat după evenimentele din mai și care ar fi remediile pe termen scurt și pe termen lung pe care Parlamentul European le-ar putea propune Sri Lankai. Orul, uh, războiul din Sri Lanka durează de 30 de ani. Și atât uh, insurgenții cât și forțele guvernamentale au fost uh, și sunt responsabile pentru uciderea jurnaliștilor. Trebuie să spun foarte clar că și tigrii eliberării Tamil Elam și forțele guvernamentale sunt uh, în mod egal responsabili pentru situația gravă în care uh, se află mass media și jurnaliștii sri lankezi. Sute de jurnaliști și de activiști ai drepturilor omului au fost uciși, 100, 107 mai precis, au fost uciși în 30 de ani. Dintre aceștia, 34 au fost uciși în timpul actualului uh, guvern din aprilie 2004. Deci din aprilie 2004, 34 de jurnaliști și activiști culturali au fost ucisi, alte 10 au fost răpiți, alte 10 au fost uh, trimiși la închisoare și sute au fost amenințați și intimidați. Printre ei sunt uh, din cauza acestei situații, 70 de jurnaliști au plecat din țară în ultimii trei ani și majoritatea se află în țări europene acum. Uh, ni s-a spus că după înfrângerea tamililor din mai, situația se va schimba, dar de atunci și până acum cinci jurnaliști au fost răpiți, un jurnalist foarte important din Sri Lanka a fost atacat și uh, a suferit răni foarte grave în uh, urma atacului și acum câteva zile o jurnalistă care a organizat un protest împotriva lipsei de libertate uh, în, uh, a media în Sri Lanka a fost vizitată de așa numitul camion alb. Camionul alb uh, este o modalitate de a răpi jurnaliștii care critică situația și această știre a fost dată, această situație a fost relatată de toate ziarele. Ce s-a întâmplat în Sri Lanka cu aceste 34 de asasinate de jurnaliști? Nici măcar un unul dintre aceste asasinate nu a fost investigat de justiție, niciun caz judiciar nu a fost deschis în vreun tribunal în legătură cu aceste asasinate. Trebuie să subliniez că nu uh, condamn guvernul pentru toate aceste asasinate, dar este uh, responsabilitatea guvernului să investigheze aceste asasinate și guvernul nu poate spune că nu poate face acest lucru din cauza războiului. Fostul ministru de externe uh, Lakshma Kamadinegama a fost de asemenea și el asasinat și nu s-a făcut nicio investigație. Alți foști miniștri sau generali au, au fost și ei asasinați și uh, investigațiile nu au fost uh, făcute. Guvernul, pe altă parte, spune că a arestat câțiva oameni care sunt responsabili de aceste crime și că uh, lucrurile sunt uh, rezolvate. Da, de fapt nu este așa. Guvernul nu a uh, rezolvat nici măcar una dintre aceste 34 de, unul dintre aceste 34 de cazuri de asasinare a jurnaliștilor. Asta cer, am cerut guvernului să-și facă treaba, ne-am întâlnit cu președintele, cu politicienii și le-am spus măcar investigați un incident, o crimă, un atac și Astfel veți arăta că guvernul este angajat față de statul de drept și față de protecția jurnaliștilor și mass media. Însă, din nefericire, acest lucru nu s-a întâmplat. Asta ne duce la situația impunității în Sri Lanka și dacă ne uităm, uh, vedem uh, ce a spus uh, guvernul, purtătorul de cuvânt al guvernului, a spus, a avut următorul sfat pentru mass media. Pot cita exemplul atacului Israelului împotriva țărilor arabe. Niciun singur canal de televiziune israelian nu a condamnat această situație. Deci ei au fost patrioți și așa ar trebui să fim și noi, pentru că ziariștii uh, pot să dăuneze securității naționale. Și un ministru a spus mass media că unii jurnaliști sunt trădători, dar că nu se poate face nimic împotriva lor din cauza acestei libertăți prost uh, înțelese. Și dacă nu putem să-i oprim cu legea, o să știm noi ce să facem. Trebuie să-i uh, zdrobim pe acești căloși, a spus uh, ministrul. Deci dacă nu putem uh, prin intermediul legii, o să găsim alte modalități. Și fratele președintelui, care este ministrul apărării, Paxa, a spus la televizor, în direct, că orice părere diferită în timp de război este trădare. Deci sunt două categorii de oameni după ideea lui, trădători și oameni care luptă împotriva terorismului. Așadar, libertatea mass media este complet distrusă în Sri Lanka. Asta s-a întâmplat. Guvernul nu acceptă că mass media are un rol uh, de a observa independent situația. Și Uh, situația nu e cu nimic mai bună uh, în ce privește pe Tigri Tamil. Tigri Tamil au spus că ei au 400.000 de, de oameni, guvernul spunea că are doar 100.000 de, de oameni în zona lor. Până la urmă s-a dovedit că au fost 300.000 de, de oameni. Dar pentru că nu au existat informații independente, guvernul s-a trezit în situația în care nu putea să aibă grijă de acești oameni și uh, au fost create aceste lagăre supraaglomerate. Deci iată un exemplu uh, prin care uh, lipsa de informații neutre și corecte a subminat uh, statul de drept și uh, drepturile omului. Întrebarea care se pune este ce se poate face în Sri Lanka? Recent, un jurnalist tamil a fost condamnat la 20 de ani uh, de muncă silnică pentru că a scris două articole. Și din nou un purtător de cuvânt al guvernului a spus la Al Jazeera că a scris articole împotriva guvernului și trebuie trimis la închisoare și îi spășește 20 de ani de muncă silnică pentru că a scris aceste două articole uh, critice. Și în timp ce foști lideri tamili au uh, fost cumpărați cu 20.000 de rupii și au devenit uh, oficial guvernamental, acest jurnalist uh, a fost trimis 20 de ani la închisoare numai și numai pentru că a criticat guvernul într-un două articole. Noi cerem guvernului să elibereze acest jurnalist și vrem ca toată lumea să facă campanie pentru eliberarea lui. Și eh, celele noastre pe termen scurt sunt următoarele. Să se oprească toate amenințările, hărțuirile, atacurile împotriva uh, membrilor, mas membrilor mass media, care acum uh, sunt uh, comise de toate părțile implicate în conflict. O investigație completă a tuturor crimelor împotriva tuturor uh, membrilor mass, membrilor mass media și familiilor lor. Să se înceteze demonizarea ziariștilor și toți membrii mass media să-și poată exprima liber opiniile fără nicio formă directă sau indirectă de cenzură. Pe termen lung, domnule președinte, Parlamentul European a recomandat de câteva ori guvernului uh, sri lankez, uh, prin intermediul observatorilor electorali, să transforme uh, mass media de stat într-o, real, într reală forță mass media publică, independentă și neutră. Avem nevoie de un control al acestei neutralități și o garantare a acestei neutralități. Nu există niciun fel de inform, drept de informare în Sri Lanka uh, și Constituția noastră nu uh, respectă uh, principiile internaționale din acest punct de vedere. Acesta trebuie să fie scopul pe termen lung și uh, trebuie să ne gândim la toate aceste remedii pe termen scurt și lung care să aducă democrația și libertatea în Sri Lanka. În fine, aș vrea să mă refer timp de un minut la taberele de refugiați, așa zici. veți fi uh, surprinși să aflați că nici măcar liderul opoziției nu, a fost, nu i s-a permis să viziteze aceste tabere și membrii Parlamentului care reprezintă minoritatea tamilă nu au primit uh, acceptul de a vizita acești oameni și la fel niciun jurnalist în, ultimii, în ultimele patru luni. Și Asta în timp ce uh, fiii sau soțiile politicienilor puterii uh, au acces în uh, aceste tabere. E important să avem acces la ei pentru ca să se afle ce s-a întâmplat în timpul acestui război. Fără acces la aceste tabere nu putem asigura drepturile celor internați în, în aceste tabere. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Deșapiria. ați subliniat câteva uh, măsuri pe termen scurt care ar trebui luate și câteva scopuri pe termen lung și apreciem foarte mult curajul uh, dumneavoastră de a aborda aceste chestiuni. Și comentariile dumneavoastră ne-au reamintit uh, de discuțiile pe care am avut ieri privind uh, situația drepturilor omului în Rusia. E aceea situație în care mass media nu poate lucra liber și așa mai departe. Acum uh, vom asculta pe reprezentantul Națiunilor Unite, coordonatorul acțiunilor umanitare, aici la Bruxelles, domnul Antoine Gerard. Aveți și noastră 10 minute, domnule. Thank you, um, madam. Mulțumesc, domnule președinte, și în special că ați asociat uh, preocupările umanitare acestei audieri. Nu voi repeta ceea ce au spus colegii mei, cred că au dat o imagine foarte clară. Eu vreau să pun accentul pe ceea ce face uh, Biroul Națiunilor Unite pentru coordonarea afacerilor externe și în special domnul Sir John Holmes. Am auzit care sunt problemele principale, situația taberelor și cum se poate găsi o soluție durabilă. Colegii mei au menționat că taberele sunt foarte aglomerate. Este vorba în special taberele din regiunea Mediform și, bineînțeles, avem preocupări în legătură cu libertatea acestor uh, refugiați și, bineînțeles, situația acestor oameni după ce ajung în aceste tabere. Uh, după cum am văzut deja în luna august, uh, au existat inundații care au distrus câteva dintre punctele în care se aflau taberele de, refugiat, de refugiați, introducând uh, presiuni suplimentare pe lângă aceste condiții foarte grave, ne uh, preocupă uh, drepturile celor din aceste tabere. După cum uh, s-a subliniat, aceste persoane sunt supuse unei presiuni, presiuni extrem de mari restricția libertății de circulație pentru persoanele deplasate intern uh, rămâne și salutăm uh, anunțul pe care l-a făcut guvernul și președintele sri că uh, le va permite acestor persoane să își vadă rudele, însă trebuie că ca această situație să fie monitorizată îndeaproape. Trebuie ca guvernul Sri Lankese să transforme aceste tabere și să respecte drepturile de bază ale acestor persoane, dându-le înapoi libertatea de circulație. Și, bineînțeles, ONU are diverse modalități de a face acest lucru și, din câte știți, după cum știți, am vizitat Sri Lanka de, din, data, din 16 până 19 septembrie și profesorul Walter Kelling, reprezentantul secretariatului general, secretarului general, a vizitat și el Sri Lanka și am inclus uh, aici uh, uh, declarația de presă de acum două zile a domnului profesor care vorbește foarte clar despre situație și solicitările noastre la New York, secretarul general s-a întâlnit cu primul ministru Sirin Anchez și uh, Sir John Hall s-a întâlnit cu ministrul de externe. Este important să continuăm susținerea și examinarea internațională pentru a ne asigura că uh, guvernul Sri Lankese își va uh, îndeplini atribuțiile legate de siguranță și responsabilitate și ne îngrijorează nu doar situația de acum, ci și situația de, din viitor în legătură cu drepturile omului. Uh, guvernul a fost somat să uh, returneze 70% dintre aceste persoane deplasate și ONU este dispus să asiste guvernul. Însă până acum guvernul nu ne-a transmis un plan de returnare și recuperarea acestor persoane deplasate intern. Acest lucru face ca planificarea și susținerea noastră să fie foarte dificilă pentru guvernul sri lankez. De aceea încurajăm guvernul sri lankez și am transmit acest mesaj în mai multe întâlniri să împărtășească acest plan cu comunitatea umanitară și să utilizeze experiența agențiilor umanitare prezente deja în Sri Lanka. Deja vrem ca acest parteneriat să fie mai apropiat printr-un dialog uh, și cu, o res- cu un respect reciproc. Ar fi uh, foarte ușor ca noi să evaluăm situația dacă am avea acces la acești, aceste persoane deplasate intern, după cum am menționat colegii din mass media. Este important să avem mărturii uh, de prima mână pentru a îmbunătăți situația de la fața locului. Domnul președinte, am apreciat rolul constructiv al Uniunii Europene și faptul că susține eforturile de asistență umanitară. Se pare că uh, răspunsul a fost foarte util. Sri Lanka are acum o ocazie unică pentru a realiza o reconciliere pe termen lung și o pace de durată prin asigurarea uh, tratamentului corect al persoanelor deplasate intern. Există în continuare imperativ, un imperativ umanitar de a asigura uh, Uh, returnarea acestor persoane, însă returnarea lor va fi din ce în ce mai greu de uh, asigurat din punct de vedere umanitar pe vreme ce timpul trece. Vrem ca Uniunea Europeană să aibă o pute- abordare puternică? susținând și monitorizând eforturile guvernului sri lankez și așteptăm să dialogăm în și în continuare cu Uniunea Europeană în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Gerard, pentru prezentarea dumneavoastră, care s-a referit la câteva modalități specifice prin care Uniunea Europeană poate să ajute Sri Lanka și asigurându-ne că se aplică regulile umanitare. A patra prezentare va fi din partea reprezentantului Comisiei, care ne va spune în special despre sistemul GSP+, Plus, aranjamentele vamale cu Sri Lanka. Rolf, domnul Rolf Timans ne va vorbi, însă va începe un alt reprezentant. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi spune câteva cuvinte înainte de a ajunge la GSP Plus în legătură cu situația drepturilor omului de pe insula Sri Lanka. Cred că trebuie să spun că nu este opinia Comisiei, ci a Uniunii Europene în general că situația umanitară în legătură cu persoanele deplasate și reținute în tabere că această situație este cea mai importantă problemă în acest sens în momentul actual și, după câte știți, secretarul general al ONU a, a făcut publică îngrijorarea sa în repetate rânduri. Trebuie ca colegii noștri srinankezi să împiedice ca aceste persoane să uh, Uh, rămână în tabere pe termen nedefinit. Deținerea pe termen lung a unui număr atât de mare de persoane este disproporționată și uh, este în conflict cu prevederile cheie uh, care țin de drepturile omului. În al doilea rând, ne preocupă drepturile omului și am făcut mai multe declarații în acest sens. Poate că una dintre problemele cele mai importante este că nu am văzut nimic care să ne uh, uh, facă să credem că climatul de impunitate din Sri Lanka uh, va lua sfârșit. Guvernul sri lankez uh, trebuie să convingă comunitatea tamilă că ei nu vor mai reprezenta o țintă. Acest lucru este Um, crucial pentru um, viitorul Sri Lankai. Este vital să nu existe sentimente negative în interiorul acestei comunități. Și vă reamintesc de condamnarea din 28 a unui jurnalist care scrisese câteva articole în 2006. Este un caz șocant, însă ne preocupă nu doar cazul acestui jurnalist, ci și mesajul transmis de această condamnare. Nu vrem să judecăm Sri Lanka, însă vrem ca uh, aceste persoane deplasate să nu mai fie încarcerate și să uh, ia sfârșit climatul de uh, impunitate. Sri Lanka trebuie să se întoarcă la statul de drept, implementând prevederile constituționale din cel de-al 17-lea amendament. Vrem să ne implicăm, dar trebuie ca guvernul sri să recunoască că preocupările Comisiei și ale statelor membre sunt serioase și necesită o reacție. Am discutat de mai multe ori cu colegii din Sri Lanka, însă mi se pare că nu i-am convins încă că există o problemă și că îmbunătățirea relațiilor va fi durabilă doar dacă se iau acțiuni concrete pentru a remedia problemele identificate de către comunitatea internațională. M-ați întrebat în legătură cu GSP+. După cum știți, este vorba de un instrument care reprezintă un acord între Uniunea Europeană și anume state în dezvoltare, care uh, oferă anumite concesii în schimbul integrării și implementării a 27 de convenții internaționale. Am decis exact în urmă cu un an să începem o investigație în legătură cu implementarea eficientă a trei dintre aceste convenții și regretăm că Sri Lanka în ciuda că a acceptat condițiile în care a fost oferit programul GSP+, Câțirenca nu a cooperat în aceste investigații și nu le-a permis experților să pătrundă în țară. În aceste condiții, decizia finală și constatările făcute vor fi bazate pe faptele care ne sunt disponibile în momentul actual. Luând această decizie, Comisia va ține cont de uh, informațiile puse la dispoziție de Sri Lanka prin alte canale. În ceea ce privește uh, cercetarea în sine, aceasta va, uh, se va încheia la un an după, ceea ce, după data lansării și anume la în mijlocul lunii octombrie. octombrie. Presa deja a avut acces la unele aspecte ale raportului pregătit de cei trei experți, însă Comisia își redactează propriul raport și vom aștepta reacția din partea Sri Lankai. Dacă Comisia va decide că retragerea temporară va fi justificată, va face o propunere Consiliului de Miniștri care va lua decizia dacă să retragă beneficiile GSP Plus eh, din partea din Sri Lankai. Dacă Consiliul va lua o asemenea decizie, această decizie va intra în vigoare după șase luni. Subliniez că instrumentul GSP Plus nu are o intenție punitivă. Este menit ca un stimulent. Aș dori să subliniez că chiar dacă se, că va avea loc o retragere, dacă guvernul va lua uh, acțiuni pentru a asigura uh, conformitatea cu convențiile internaționale, există posibilitatea ca Comisia să facă o nouă propunere pentru reintroducerea beneficiilor. Și acest aspect trebuie să uh, fie parte a cooperării noastre cu guvernul Lankez. Am luat notă că președintele a numit o echipă ministerială în legătură cu GSP Plus, care trebuie să formuleze un răspuns la raportul redactat de cei trei experți comunitari. Uh, trebuie să spunem că această reacție este destul de tardivă, pentru că mai au rămas doar în jur de două săptămâni. Noi vrem să vedem progrese concrete care trebuie să demonstreze că Sri Lanka a luat, a întreprins pașii necesari uh, pentru acordarea acestor beneficii. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Tier. Și poate acum, înainte de a audia pe domnul Timas, putem da cuvântul reprezentanților uh, ambasadei de care dispun de 10 minute, la fel ca și ceilalți vorbitori. Uh, bine ați venit în comisia noastră. Dacă doriți să răspundeți la câteva dintre preocupările exprimate de către antevorbitori. Mulțumesc. Aș dori totuși să aud toate uh, punctele de vedere ale autorităților și să răspund tuturor întrebărilor care vor fi adresate. Uh, și totuși sunt pat, cel puțin patru mari probleme care trebuie să le răspund și după cum v-am mai solicitat, aș dori să-mi acordați puțin mai mult timp de răspuns pentru că este o audiere foarte importantă. Bine, spune președinta, trebuie să spun că ar fi util să avem o reacție din partea dumneavoastră acum, în acest stadiu al dezbaterii. Nu cred că ați auzit lucruri care, pe care nu le cunoșteați până acum. De obicei, noi respectăm această regulă cu 10 minute, pentru că există și alți parlamentari care ar dori să facă unele comentarii. Și după aceea, după dezbatere, sigur, puteți avea la dispoziție mai mult timp de vorbire dacă doriți. Mulțumesc, doamna președinte. Atunci voi lua cuvântul acum. Essentially have been four issues. Deci, după cum spuneam, au fost patru probleme majore uh, evocate aici și care de asemenea au fost discutate mm, anterior. Dați-mi voie să mă refer acum în primul rând la persoanele deplasate intern, pentru că sigur că, după cum a spus cineva aici, uh, ei reprezintă cea mai importantă problemă și trebuie să li se acorde de, uh, întreaga atenția noastră. Din păcate, uh, mă întristează faptul că problema aceasta a persoanelor deplasate e utilizată aici ca un instrument și, de fapt, nu, nimeni nu este îngrijorat uh, de statutul acestor persoane. Și de ce spun asta, doamnă președinte? Sigur, astăzi există îngrijorări din punct de vedere al siguranței, pentru că cu acești 280.000 de oameni uh, și ce 8.000 de oameni suplimentari, uh, Cam 10.000 din ei au uh, admis că au legături cu tigrii tamil, iar alții, pe baza unor informații de care dispunem, din cei care au fost arestați, unii au dat uh, informații uh, pentru această mișcare a tigrilor tamil și au fost identificați și noi credem că încă nu au fost identificate toate persoanele care au legături cu tigrii tamil. Eu uh, vă voi citi o declarație făcută de dezast, uh, ministrul nostru pentru uh, managementul situațiilor de criză la Geneva. Aș putea spune că aproximativ o șesime din aceste persoane deplasate intern A fost, de, a fost eliberate din aceste tabere și, doamnă președinte, uh, onorați, uh, stimați parlamentari, uh, asta s-a întâmplat la mai puțin de patru luni de la sfârșitul terorismului tigrilor tamil în uh, Sri Lanka. Aceste persoane deplasate nu sunt un fenomen neobișnuit. Eu am o hartă aici care vă arată diferitele țări în care există persoane deplasate intern. Uh, Azerbaijan has up to 600,000. Că în Azerbaijan sunt cam 600 de mii de astfel de persoane, în Georgia aproape 300 de mii de persoane deplasate intern și mai sunt încă alte țări în această situație, dar nu știu de ce se arată cu degetul Sri Lanka, pentru că noi considerăm că noi uh, facem tot ce putem pentru a uh, rezolva această situație. Cum am spus și ieri, se pune întrebarea dacă paharul este pe jumătate plin sau pe jumătate gol. Cât despre activitatea noastră, pot să vă spun că noi ne-am asigurat că aceste persoane deplasate sunt uh, eliberate din tabere, unele din ele au fost uh, relocate după procesul de deminare, apoi uh, există persoane care doresc să se toarcă în sânul familiilor lor, și am uh, întrebat oamenii dacă doresc să fie eliberați și acum ni se răspunde aceste întrebări. Guvernul a decis de asemenea că din do- cei 20, 280.000 de persoane, cam 100.000 de persoane au primit deja cărți de identitate și cam 150.000 au uh, fost evaluați și cei care au primit cărți de identitate Uh, vor, uh, se vor putea deplasa înăuntru și în afara acestor tabere. Deci nu cred că e uh, corect să spunem că guvernul din Sri Lanka nu face nimic. Trebuie de asemenea să adaug că din aceste persoane Există cei care uh, locuiesc în aceste tabere și situația lor încearcă să fie, se încearcă să fie ameliorată. Dumneavoastră vă exprimați îngrijorarea pentru situația acestor persoane, dar în același timp, Uniunea Europeană, am înțeles că foarte recent, a încetat asistența alimentară suplimentară pentru aceste persoane. Și de ce ați făcut acest lucru dacă sunteți așa de îngrijorați de bunăstarea acestor persoane? Nu, nu, nu înțeleg. Uh, când agențiile internaționale au fost uh, solicitate să ne ajute când construiam aceste, aceste uh, tabere, uh, organizațiile internaționale au refuzat să ne acorde ajutor credeau că va fi o structură pe termen lung și au refuzat să ne ajute din niște temeri foarte îndoielnice. Sigur, nu s-au construit toalete în mod corespunzător, podelele nu au fost cimentate și astea toate s-au întâmplat din cauza că persoane din partea Crucii Roșii au spus încă de la început că nimeni nu trebuie să aibă acces în aceste tabere și se poate spune că 54 de ONG-uri și organizații internaționale au acces la tabere, pentru că altfel cum ar fi reușit cineva să vorbească cu oamenii aflați acolo. Cât despre planurile pe termen lung, am aici o hartă. Areas in Sri Lanka, in the north, și vă arată toate zonele din nordul Sri Lankei și uh, acestea sunt zonele pe care le vom demina mai întâi. Uh, vedem în zonele verzi care sunt cultivate și sunt terenuri arabile și cu uh, uh, animale, pentru că sigur oamenii care vor trăi acolo vor trebui să se întrețină din agricultură. Uh, și haideți să vedem cine sunt oamenii care au fost deplasați acolo. Unii din uh, alte zone care au fost uh, aduși în aceste zone de către Tigritamine în 1996. Deci e logic ca uh, cei aflați în tabere din Jafta să fie duși înapoi acolo. Mm, până când vor putea să locuiască acolo, sigur că trebuie să locuiască în aceste tabere. Da, domnul David știe foarte bine care e situația. Dacă îmi spune că nu s-a făcut nimic sau este o situație imposibilă, cred că greșește. Vreau să mă voi întoarce la situația cu GSP plus mai uh, târziu, dar vreau să spun ceva foarte clar în legătură cu libertatea presei, dacă mi îngăduiți. Domnul Tisenhagen, a fost uh, un bun prieten de noi, pentru că și eu uh, anterior am desfășurat activitatea de jurnalist. Colin is convicted and sentenced for... Și s-a afirmat aici că a fost uh, condamnat pentru, și închis pentru că a scris două articole, dar uh, acest lucru nu este adevărat. A fost un proces care a durat 18 luni, au fost trei acuzații, una despre a, faptul că a scris trei articole, dar pentru asta a primit doar cinci ani. Și alta acuzație a fost că prin acest articol a instigat la violențe, dar principala acuzație pentru care a primit 10 ani de închisoare este că a primit fonduri de la Tigritamil. Și acest lucru a fost dovedit. Există probe, există și declarația lui, a jurnalistului, dar așa corectat propria declarație. Dacă, dacă și-a corectat propria declarație, de ce nu a corectat și declarația privind primirea de fonduri de la Tigritamil? Dar pe de-o parte nu puteți spune că independența tribunalelor trebuie menținută și apoi dacă există o sentință greșită să, să te plângi. Uh, haideți să fim echilibrați. Deci același sistem judiciar din uh, Sri Lanka a permis ca persoane să fie deplasate de către armată uh, și apoi a, s-a, s-a pronunțat că aceste persoane ar trebui aduse înapoi. Sigur că există probleme în Sri Lanka și nu pretinde nimeni că nu există aceste probleme. Dar până la urmă trebuie spus adevărul. Și în final vreau să mă refer și la afirmația făcută aici că Uh, de jurnalistul sri lankez care trăiește în exil, a afirmat că trăiește în exil de, timp de, pe, încă de șase luni pentru că viața este pusă în pericol. Am aici o declarație din partea unui doctor uh, uh, care este uh, directorul number 2008 who says Mr. executiv al un, unei organizații non-guvernamentale și uh, acest domn care a vorbit aici a și-a dat demisia din Asociația Presei încă din 2002, 2002 și a returnat toți banii pe care îi datora unor organizații după ce, în urma unei investigații, s-au descoperit anomalii și uh, Consiliul Director a decis să îi accepte demisia. Am mai înțeles dintr-o altă declarație din 2009 că această persoană a fost acuzată de deturnare de fonduri. Uh, este un autoproclamat activist media care s-a aflat în sânul unui scandal Uh, și a făcut uh, obiectul unei investigații privind uh, unele finanțări ilegale către mass media. Doamnă președinte, vreau să vă spun că este aceeași persoană care vine aici să vorbească despre libertatea presei. Și da, din cauza uh, oamenilor ca dânsul care au abuzat de privilegiul de a reprezenta mass media, din această cauză organizațiile media, mass media au fost discreditate. Uh, și eu am, am răspuns la cele spuse de dânsul, de vreau să fac apel la dumneavoastră, dacă, invi, dacă le invitați să vorbească despre Sri Lanka, uh, dacă invitați oameni aici să vorbească despre Sri Lanka, vă rog, uh, invitați persoane care nu au un trecut dubios, pentru că este o insultă când spune dânsul că este persoana potrivită să vină aici să vorbească în fața dumneavoastră despre Sri Lanka. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, excelență! Aș vrea să vă mulțumesc și pentru că v-ați respectat timpul de vorbire. Pentru că, evident, vreau să vă respect dreptul de a vorbi aici în Parlamentul European, dar vreau să respect și dreptul membrilor Parlamentului de a vorbi. Uh, trecem la dezbatere. Pe lista mea se află domnul Martin și doamna Lachpen. Domnul Martin mai întâi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru contribuțiile foarte lucide pe care le-au făcut și care ne dau o imagine foarte clară a situației din țară. Este corect să spui că noi, ca Parlament, exprimăm uh, și am exprimat uh, preocuparea în legătură cu situația din Sri Lanka încă înainte de sfârșitul războiului, din februarie-martie anul acesta. Am fost foarte activi, așadar. Nu trebuie să spun asta dumneavoastră sau membrilor comisiei, dar poate că asta e pentru uh, oaspeții noștri, pentru că noi nu suntem nici de partea uh, tamililor, nici de partea sinalezilor, uh, noi suntem de partea drepturilor omului. Nu vrem decât să aflăm adevărul și să găsim o cale de progres în viitor. Propria mea opinie este că guvernul sri lankez a ratat o oportunitate majoră uh, dacă ar fi dat dovadă de noblețe și de umanitate în momentul victoriei, asta ar fi ajutat la reconcilierea țării. Și sunt de acord cu doi dintre invitați care au spus că modul în care tamilii, deci nu tigrii tamili, nu insurgenții, ci uh, civilii au fost tratați la încheierea acestui conflict, creează o nouă bază de recrutare Uh, și foarte multă încredere și poate noi, noi uh, oportunități de terorism în viitor. Deci, cum spuneam, o oportunitate extrem de importantă a fost pierdută, pentru că cel mai bun uh, recrutor de ter- sunt aceste persoane deplasate intern. Am auzit ce a spus ambasadorul în legătură cu observatorii independenți, însă Uh, cu toate acestea, este extrem de dificil pentru ONU sau pentru UE sau orice altă organizație să aibă un acces corect la aceste tabere și să evalueze situația în aceste tabere și asta ne face să ne întrebăm dacă lucrurile stau atât de bine în uh, tabere, de ce accesul este negat? Pentru că asta este împiedicat, pentru că asta nu face decât să creeze și mai multă neîncredere oamenilor de se dau eventual uh, permise de o zi ca să-și viziteze prietenii sau să se întoarcă la casele lor dacă mai există acelea. Și cred că nu se fac eforturi serioase pentru a vedea cine are legături cu tigrii Tamin și cine nu. Cred că pur și simplu ce se întâmplă acolo Aproape, aproape că aș fi folosit uh, expresia uh, epurare etnică, dar nu o să o fac. Cred că este vorba de mutarea oamenilor dintr-o parte a țării în alta pentru a evita ca o majoritate tamilă să reapară în nord. În ce privește libertatea mass media? Mi se pare că discursul ambasadorului este neconvingător și nu cred că atitudinea acestea de tip McCarthy uh, ajută. Nu cred că poate pur și simplu să spună că toți cei care critică sunt uh, finanțați de Tigri Tamil și în felul acesta uh, încearcă să prezinte guvernul într-o lumină bună. În ce privește GSP Plus, am spus, doamnă președinte, la Comisia de uh, Comerț. Eu cred că noi, Uniunea Europeană, n-am folosit suficient facilitatea GSP Plus și reprezentantul Comisiei are dreptate. Nu folosim această facilitate ca pe o pedeapsă, dar cred că uh, în momentul în care folosim această facilitate pentru a răspunde plăti state care respectă drepturile omului și promovează drepturile omului, ar trebui să folosim la fel de Uh, rapid pentru a, uh, în cazul în care aceste uh, drepturi ale omului sunt încălcate. Deci dacă o țară refuză să coopereze cu o investigație legată de drepturile omului, cred că această facilitate ar trebui retrasă imediat. Acesta ar trebui să fie și motivul retragerii. și ni s-au prezentat dovezi în ultimul an, nu doar în comisie, ci și în mass media și în alte foruri și mi se pare nesatisfăcător că de multe ori am auzit uh, și am aflat de la mass media multe lucruri uh, conținute în acest uh, raport. Mi se pare o situație nesatisfăcătoare așadar, însă din ce văd în acest raport, mi se pare absolut dincolo de orice dubiu că ar trebui să retragem facilitatea GSP+. Președintele, mulțumesc uh, foarte mult. Următorul vorbitor, doamna Lofgren. Danke, Frau Vorsitzende, für das Wort. Und auch ich möchte... Mulțumesc, uh, doamne președinte. Aș vrea să mă refer și eu la problema persoanelor uh, deplasate intern. Așa cum a spus vorbitorul meu, am primit foarte multe informații detaliate de la domnul ambasador și sugerez că trebuie să fim cu toții de acord că e foarte urgent să acționăm. Și poate că această comisie ar trebui să abordeze guvernul sri Lankes și să-i ceară să permită accesul UNICEF și altului comisariat ONU pentru refugiați în uh, aceste tabere în aceste uh, facilități. Uh, există un raport care a afirmat că în august 800 de preoți catolici au fost uh, și hinduși au fost eliberați, dar ei nu se pot întoarce în locurile unde au trăit înainte. Și se face referire la faptul că s-au creat zone de siguranță militară în care oamenii nu au voie să se întoarcă. Deci ce se întâmplă dacă locul unde trăiau înainte se află deja într-o astfel de zonă militară? De asemenea, am aflat că foarte mulți jurnaliști sunt persecutați în Sri Lanka sau chiar uciși și sunt, uh, sunt trimiși în închisoare în urma unor procese uh, ilegale și în care nu se respectă procedura. Ieri discutam o situație similară din Rusia, că există și acolo o cultură a impunității. Nu putem face, chiar nu putem face nimic în legătură cu această chestiune. Să cerem guvernului Sri Lanka să înceapă să investigheze uh, aceste crime împotriva jurnaliștilor. Am putea să scriem o scrisoare guvernului și de asemenea am putea să cerem raportorului Națiunilor Unite pentru Libertatea Mass Media să facă un raport privind situația mass media în Sri Lanka. Am uh, ascultat o serie întreagă de declarații în această dimineață și aș vrea să mă refer la ce a spus reprezentantul grupului de acțiune pentru situații de criză. Cred că este foarte important ca după acest conflict brutal care a durat 30 de ani și în care uh, toate părțile au suferit atât de mult și um, din cauza cărora a suferit și dezvoltarea țării. Deci după acest conflict dur ar trebui să cerem guvernului să nu mai facă distinții de gen uh, oameni buni și oameni răi, oameni loiali și uh, teroriști sau trădători. Uh, E nevoie de o reconciliere și de o analiză a cauzelor reale ale conflictului și trebuie să explicăm foarte clar că Parlamentul European nu ia partea nimănui și că dorește cel mai bun rezultat și cea mai bună uh, soartă pentru toți cetățenii, indiferent de etnia lor. Doamna Lohbire, mulțumesc, spune președintele. Ați făcut propuneri foarte practice, ambii vorbitori au făcut propuneri foarte practice și Doamna Lochbele a menționat nevoia accesului în, în, în zonă pentru reprezentanții ONU din Sri Lanka și alte organizații internaționale. Acum aș vrea să uh, vă sugerez să-i ascultăm pe oaspeții noștri, să vedem ce părere au uh, despre dezbaterea pe care am avut-o și la sfârșit să avem reacția reprezentantului Comisiei. Mai avem jumătate de oră la dispoziție, deci cred că vom putea respecta timpul dacă facem intervenții uh, subcinte. Începem cu domnul Strola și după aceea uh, domnul deja și domnul Gerard. Mulțumesc din nou, doamnă președinte, că îmi dați cuvântul. Există un acord uh, destul de mare și în această sală și în lumea întreagă în legătură cu această problemă a persoanelor uh, transferate intern. În ce privește libertatea mass media, aș vrea să subliniez faptul că mai degrabă decât să abordeze problema libertății mass media în Sri Lanka, domnule ambasador, noastră ați decis să atacați un jurnalist, ceea ce în din punctul meu de vedere, nu faceți decât să dovediți că el avea dreptate în afirmațiile sale. Acum, întorcându-ne la persoanele deplasate intern, ambasadorul a menționat că deja o șesime au fost uh, transferate uh, din uh, lagăre. Asta e o cifră interesantă, n-am văzut-o nicăieri. Am o listă a tuturor declarațiilor publice contradictorii pe care guvernul le-a făcut și dacă o șesime a fost lăsată să plece, asta e o declarație nouă și dacă puteți să susțineți această declarație, uh, v-aș fi foarte recunoscător. De ce nu ne legăm de Azerbaijan și de Georgia? Realizați că majoritatea acestor persoane deplasate intern sunt din 1994 și, în primul rând, noi vorbim despre această situație, ne luăm de ei, dacă putem spune așa. Am făcut rapoarte pe Georgia, pe Azerbaijan, grupul pentru crize internaționale. Și uh, luni vom raporta, uh, vom publica un raport privind Nagorno-Karabakh pe acest subiect. 1994 e anul în care cei mai mulți dintre acești oameni au devenit uh, deplasați intern, refugiați intern. Nu vrem să vedem uh, că peste 15 ani uh, aceste tabere uh, vor mai fi acolo în Sri Lanka. Nu vrem să, ca acestea să se permanentizeze. Comunitatea internațională nu vrea să vadă o permanentizare a acestor tabere. Ați menționat uh, mii de oameni care au fost uh, verificați din punct de vedere al siguranței. N-am, uh, n-am înțeles numărul de primat, ați putea să repetați, vă rog, și puteți să-mi spuneți de ce acești oameni pus, uh, dacă au fost verificați din punct de vedere al securității, de ce nu pot părăsi lagările de internare, de ce nu se pot duce acasă să fie cu rudele lor, de ce sunt încă ținuți prizonieri acolo. Acestea ar fi principalele mele puncte, principalele mele preocupări și nu mi am de spus decât următorul lucru, că un jurnalist nu poate să abuzeze dreptul la liberă exprimare, pentru că libera exprimare nu este un privilegiu, ci este un drept. Microphone. Excelență, Nu v-ați deschis microfonul, puteți să mai spuneți o dată? Am spus că s-a dat impresia că aș fi spus ceva un, ca l-aș fi atacat în vreun fel pe jurnalistul respectiv la care mă refeream. N-am făcut așa ceva. Încercam doar să explic că în timp ce toată lumea se concentrează asupra articolelor acelora scrise, uh, toată lumea ofer, uită în mod uh, convenabil că primea bani de la Tamil. Și mă întreb, uh, ce se întâmplă aici în Europa dacă aveți în buzunar un cec al de la Al-Qaeda? Președintele, mulțumesc. Dacă va mai fi nevoie, o să vă mai dăm timp de vorbire la sfârșitul dezbaterii, însă acum, conform organizării noastre interne, domnul Deșapre Uh, domnul de Șapira uh, va lua cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus câteva lucruri în legătură cu preocupările de securitate, că aceste persoane nu pot fi eliberate în legătură cu, din cauza situației de securitate. Uh, îl citez pe fostul ambasador la Geneva al Sri Lankai. Acesta a fost cel care a participat la sesiunea specială din mai la Geneva și care a organizat campania împotriva rezoluției Uniunii Europene. Acum a fost uh, demis și asta a scris el săptămâna trecută. Pot să existe între 10.000 și 20.000 de persoane, dar ce se întâmplă cu persoanele uh, arestate? Poate aceștia sunt simpatizanți ai tigrilor tamili. Acestea a spus acest jurnalist. Procesul acestui jurnalist nu a fost corect. A fost com, con, condamnat conform unei legi draconiene antiteroriste. Este o lege antidemocratică. Actualul președinte al Sri Lankai a făcut o campanie împotriva acestei legi în anii 80 o lege care acceptă confesiunile ca și probe. Și a fost vorba de o sumă de 1005 dolari și uh, cum au fost folosiți acești bani. S-a, guvernul a spus că banii aceștia au fost folosiți pentru a uh, edita un ziar, că a uh, uh, scris articole în numele tigrilor tamili. Nu a primit acești bani pentru a se înarma, nu a omorât pe nimeni, a publicat doar o publicație și de aceea a fost condamnat. Acestea sunt cuvintele unui uh, reprezentant al guvernului care a declarat că a fost uh, de- condamnat pentru că a scris două articole împotriva guvernului. Nu sunt cuvintele noastre, ci sunt cuvintele unui reprezentant al guvernului. Și a fost primit o pedeapsă de 20 de ani de muncă silnică pentru eh, că a scris două articole. După cum am spus, acești lideri au fost responsabili de uciderea a 400 de pozeci și acum sunt miniștri în guvernul, în guvernul sirianchez. Este vorba de un, eh, de un proces politic. Aceste articole au fost scrise în 2004 și nu s-a întâmplat nimic datorită acestor articole. Doi consilieri prezidențiali au uh, depus mărturie că aceste articole nu au incitat pe nimeni la violență. Și nu s-a întâmplat nimic, dar acest jurnalist a fost uh, condamnat. Însă nu s-au urmat procedurile legale. După aceea, în legătură cu securitatea acestor uh, tabere, dacă îl cităm pe superintendentul poliției, care spune că 20 de mii de persoane deplasate intern au uh, scăpat, au fugit din aceste tabere. Dacă guvernul le poate, nu poate elibera aceste persoane, cum poate guvernul să permită a, la 20 de mii de persoane să fugă din aceste tabere? Acesta, uh, a, acest da, a fost declarația superintendentului poliției care raportată într-un ziar care nu este un ziar antiguvernamental. Aceste persoane deplasate intern nu sunt sărace. Aceste persoane au uh, 500 de milioane de rupii în bănci. Poate uh, vă surprinde să aflați că există bancomate în aceste tabere aceștia au nevoie de bani pentru a se alimenta. Este vorba de persoane care au bani care se pot întoarce la rudele lor, pot să își închirieze uh, apartamente. Nu accept că există preocupări de securitate sau că din cauza problemelor cu minele nu se permite eliberarea acestor persoane. Acestea sunt întrebări la care guvernul trebuie să dea un răspuns. Eu rog guvernul să dovedească că am luat eu vreun ban de la uh, vreo mișcare de eliberare a tigrilor tamil. Am scris sute de articole Însă nu voi face acest lucru, nu voi ataca pe, pe nimeni. Ziarele pot să atace pe oricine, dar lucrurile trebuie dovedite în instanță. Eu vreau să avem doar o discuție constructivă. Ne-am întâlnit cu președintele și cu guvernul. Știm că uh, țara noastră trebuie să meargă înainte și avem nevoie de o reconciliere și nu să ne acuzăm unul pe, alt, altul. De aceea nu vreau să acuz pe nimeni. Dacă vrem să mergem înainte, trebuie să uităm înapoi și să vedem cine a ucis ziariștii și cum putem să mergem înainte pentru a avea o reconciliere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Deșapie, pentru ideile dumneavoastră. Domnule Gerard, dacă doriți să comentați. Mulțumesc, doamnă președinte la uh, adunarea generală a ONU, în la cea de-a 64-a reuniune, prim-ministrul sri lankez uh, a spus, citez, una dintre prioritățile noastre cele mai mari a fost să împlinim necesitățile umanitare ale acestor civili deplasați și să le asigurăm reîntoarcerea demnă acasă. Bunăstarea cetățenilor noștri din uh, tabelele de tra- tabele tranzitorii trebuie să îndeplinească cele mai înalte standarde și normele internaționale acceptate. Sri Lanka se angajează să își îndeplinească obligațiile internaționale din punct de vedere al drepturilor omului și al standardelor. Ne bucură aceste declarații și angajamente și este clar că Vrem ca guvernul sirianchez să își continueze efortul de implementare a legislației internaționale. Problema taberelor persoanelor deplasate intern, care este destul de controversată, natura acestor tabere este una temporară. Prin definiție, este vorba de Uh, o organizare civilă care trebuie să fie temporară. În ultimii 17 ani, în, pe, în locurile pe care le-am vizitat, am promovat întotdeauna aceste tipuri de standarde temporare, nu pentru că prin natura lor uh, aceste tabere sunt pentru că prin natura lor aceste tabere sunt temporare și trebuie să respecte drepturile civililor. Și de asemenea trebuie să respecte principiile în legătură cu persoanele de, deplasate intern. Sunt reguli valabile din 1998 încoace. Multe state au subscris la aceste reguli sau fost, aceste reguli au fost traduse în diverse limbi pentru a fi înțelese de actorii principali din Sri Lanka și am dorit ca actorii umanitari și toți actorii implicați să respecte aceste linii directoare, inclusiv în eh, guvernul sri lankez. Ultimul lucru pe care aș dori să-l spun, inclusiv eh, comisia ar putea să mm, se alăture acestei opinii, este extrem de greu să eh, activezi într-un asemenea mediu ca și lucrător umanitar. Nu știi dacă vei avea dreptul să intri în tabără sau nu, vei, vei fi supravegheat pentru că întreprinzi activități umanitare și nu știi dacă uh, activitatea ta va avea un rezultat sau nu, ne pun într-o, în fața unei dileme și cred că trebuie să ne asigurăm că această situație se va opri pentru a rezolva această dilemă etică fundamentală umană. Vă mulțumesc. Kiitos, Gerard. On Mulțumim. Și e adevărat că situația nu este deloc tolerabilă. Guvernul sri lankez nu respectă nu-și respectă obligațiile și nu îngăduie organizațiile umanitare să-și facă treaba la fața locului. Mulți din cei arestați acum câteva luni se află încă în detenție, iar uh, Națiunile Unite au protestat uh, cu vehemență uh, față de această situație. Mă întreb dacă reprezentanții Comisiei doresc să aibă o reacție. Oricum, ar trebui să spunem că Parlamentul European, cel puțin din punctul nostru de vedere, Mm, știe că există probleme cu situația presei din Sri Lanka, cu libertatea presei din Sri Lanka. Am auzit aici de anumite documente care ar trebui făcute publice, dar lucrurile nu stau așa. Tässä luottamuksellisia keskusteluja tästä raportista, kun se kerran on levinnyt julkisuuteen. Și discuțiile ca aceasta nu pot fi benefice decât dacă putem avea încredere unul în altul. Încredere reciprocă între partenerii de discuție. Sigur, cele spuse de domnul Timas uh, sunt uh, foarte interesante și poate că ar dori să adauge ceva din partea comisiei, domnul Timas. Da, mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, dați-mi voie să spun, uh, după cum și colegul David Tier a indicat, Sigur, Comisia Europeană sprijină pe deplin solicitările mm, în direcția eliberării imediate, cel puțin a majorității persoanelor eh, deplasate intern care se află în acele tabere și eh, accesul imediat al organizațiilor umanitare în aceste tabere. Sigur, ne alăturăm acestei, acestui apel. De asemenea, dincolo de situația persoanelor deplasate intern, suntem îngrijorați și de alte probleme uh, legate de încălcări ale drepturilor omului. Uh, răpiri, cazuri de dispariții, uh, asasinate, torturi, amenințări la adresa libertății de exprimare și uh, de informare. Există și situații care ne fac că să regretăm când afirmăm că o comisie de anchetă înființată de președintele Sri Lanka în 2006 și-a încetat activitatea. Mandatul acesteia nu a fost prelungit. Comisia de anchetă nu a publicat rezultatele anchetei efectuate. Ne aducem foarte bine aminte că uh, lucrătorii din domeniul umanitar, din păcate, au căzut victime ale asasinatelor în Sri Lanka și am, noi am sperat că urma, urma ca rezultatele anchetei să fie făcute publice, sigur. Apoi, ă, deplângem faptul că existența acestor regulamente de stare de urgență continuă ă, este prelungită și <clears throat> organizațiile care se ocupă cu apărarea drepturilor omului nu mai funcționează în mod independent. Așadar, pe de o parte, sigur, situația persoanelor plasate intern e uh, cea mai urgentă și cea mai îngrijorătoare, dar trebuie să spunem pe de altă parte că situația de încălcare a drepturilor omului este, din păcate, mult mai gravă și se petrec uh, multe cazuri în care autoritățile Sri Lankede sunt implicate, implicate și încalcă drepturile omului. Acum știm, s-a încheiat uh, dreptul, uh, războiul civil, și sperăm că situația din Sri Lanka uh, se va îmbunătăți, dar pentru asta trebuie ca și autoritățile să acționeze. Dar aș dori să dau acum ocazia colegului meu să facă și el niște comentarii. Da, vă rugăm, domnule Tiet. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, am ascultat uh, cele spuse de bunul meu prieten ambasadorul. Uh, și Dați-mi voie să spun că dacă recunoaștem cu toții existența unei probleme și nu e vorba doar de a apăra niște poziții prestabilite, atunci nu trebuie să avem controverse când spunem că putem colucra ca să rezolvăm aceste probleme. În al doilea rând vreau să spun că eu aici nu am spus că nu se face nimic în privința situației taberelor. Nici măcar n-am sugerat că nu ar fi dificil de rezolva problema atâtor oameni. Dar după cum uh, s-a afirmat aici, de ce uh, trebuie ca această situație să continue, de ce pur și simplu nu pot fi eliberați acești oameni. Noi știm că, în primul rând, unii dintre ei nu au fost eliberați, ci doar mutați, transferați în alte tabere. În al doilea rând, bine, nu toți, ci unii din ei. Apoi vine sezonul muso- musoanelor și asta este una din principalele noastre îngrijorări legate de condițiile de trai din tabere. În al treilea rând, nu toate zonele din care provin acești oameni uh, sunt minate. Înțelegem că nu este nicio piedică în reîntoarcerea acestora în anumite uh, zone din țară. Sigur, nu e bine de, să facem comparații, dar a spune că niciodată nu am avut aceleași probleme, n-am întâmpinat aceleași probleme cu accesul în locuri cum ar fi Azerbaijanul sau Georgia, țări pe care le cunosc destul de bine. Uh, și nu cred că soluția ar fi să arătăm cu degetul ONG-urile sau Crucea Roșie sau ONU. Noi ne-am fi așteptat ca guvernul să le susțină. Și așa cum noi dorim să ne desfășurăm propriile proiecte, asta am așteptat să facă și guvernul, anume să ne ajută, să ne sprijine, să elibereze vize, să se asigure că um, personalul nostru poate circulă liber, la fel și persoanele deplasate. Și în problema drepturilor omului, nu cred că trebuie să mai evoc eu aici uh, cele ce au apărut deja în presă. Și noi am înțeles că mai mult de 30 de jurnaliști au fost uciși în ultimii patru ani și aproximativ 17 sunt exilați, după cum știu eu. Acesta ar fi cel mai mare număr din orice țară de pe globul la ora actuală. Mulțumesc! Uh, kiitos erittäin paljon Komis- Mulțumesc. Mulțumesc reprezentanților comisiei. Mulțumesc foarte mult pentru comentariile extrem de cuprinzătoare și informative și aștept cu nerăbdare publicarea oficială a raportului uh, dumneavoastră. Acum uh, vreau să mulțumesc tuturor celor care au venit la această audiere pentru a ne transmite cunoștințele și informațiile pe care le aveți în legătură cu situația. Domnule ambasador, dar vă rog să fiți foarte succint. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. M-am uh, referit la problema mass media și a persoanelor uh, deplasate intern. Nu voi repeta ce am spus. Vreau să subliniez un singur punct în ce privește persoanele deplasate intern. V-am uh, oferit un document, doamnă președinte, și am câteva copii pe care le voi transmite un, stimaților membri ai Parlamentului cu statisticile privind situația acestora și cum, cum stau lucrurile. Am fost alarmat să aud oameni spunând aici în Parlament membrii respectabile Parlamentului că dacă se, dacă cineva intre pe un câmp de mine va fi aruncat în aer. Sunt îngrozit. Eu, noi în Sri Lanka facem lucruri altfel decât în Europa. Noi luăm, ne luăm responsabilitatea, ne asumăm responsabilitatea pentru oamenii noștri. Noi am uh, uh, hrănit acești oameni timp de 30 de ani în timp ce tigrii tamilii țineau uh, prizonieri și o vom face. Deci, cum uh, credeți pe... Uh, nu chestionați credibilitatea oricui aici, nu chestionați nici credibilitatea noastră. Nu ne judecați pentru ceva ce s-ar putea sau, să se întâmple sau nu peste 15 ani. Al doilea lucru, domnul, deja Pria are o logică foarte interesantă și asta nu face decât să-mi dovedească validitatea poziției. Și anume că banii pe care a luat acel jurnalist au fost doar de 1500 de, au fost doar 1500 de dolari. 1005 dolari. Și și mai ciudat este că e în regulă să scrie articole. Doamnă președinte, dacă cineva ar scrie un articol antisemit în Europa, ce ați face? Și mă opresc aici cu această chestiune. Un alt lucru care s-a spus și vreau să vorbesc despre uh, drepturile omului. Cât timp mai puteți oferi, doamnă? Două minute. Două minute pentru că și eu aș vrea să... Puteți să mă oferiți... Nu, îmi, îmi pare rău. dați-mi voie să voi renunța să mai vorbesc despre situația drepturilor omului, să vă trimit o notă în acest sens. Vreau să mă refer la GSP+. Impresia care se dă aici este că guvernul Sri Lanka n-a făcut nimic și eu, doamnă președinte, am exprimat foarte clar faptul că guvernul sri lankez nu a achesa la această investigație dintr-o problemă de principiu și guvernul, orice guvern are dreptul să decide. În acel moment am spus că nu vom participa la investigație, dar că vom uh, angaja relația cu Comisia pe trei probleme de, uh, care uh, pun și ridică cele mai mari preocupări. Și am făcut acest lucru. Au fost două întâlniri extinse la Bruxelles și la Colombo pe problema GSP Plasam oferit cu câteva ocazii uh, aceste ed memoar pe care vi le-am transmis și noastră, doamnă președinte, acoperind toate aspectele uh, legate de problema drepturilor omului. Vom continua să avem aceste discuții despre uh, GSP Plus. Și la întrebarea lui David în legătură cu raportul care s-ar pregăti ca răspuns la raportul experților, îmi pare rău să vă dezamăgesc, nu va fi niciun răspuns la raportul experților vom uh, avea legături cu Comisia Europeană, cu Uniunea, cu cele 27 de state membre, pentru că noi considerăm că atunci când face o implementare efectivă, care este pragul? 40, 50, 80%, 99%. Nimeni nu a fost investigat pe o problemă de drepturile omului. Deci am făcut uh, raportări periodice la Uniunea Europeană și Națiunea Unite. Deci din punctul nostru de vedere și guvernul are dreptul să facă această uh, să facă această judecată. Guvernul uh, sri lankez va continua relația sa cu Comisia pe problemele legate de GSP Plus fie dacă primim sau nu GSP+, Plus, vom corecta orice probleme care pot exista, pentru că uh, suntem, toți avem sisteme imperfecte, și noastră și noi, și noi recunoaștem acest lucru și de aceea, în ultima săptămână, reprezentantul național cere acces pentru doi uh, dintre membrii săi uh, cei mai înalți timp de două zile. Vreau să vă asigur în concluzie, doamnă președinte, că atâta timp cât această comisie și acest parlament uh, au un contact uh, onest și uh, deschis cu noi și ne respectă și Sri Lanka dorește să vă respecte și vom continua această relație și vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați oferit această oportunitate și guvernului meu și doresc uh, toate cele bune acestei comisii. Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador cred că am avut uh, informații foarte clare în legătură cu modul în care ar trebui să judecăm situația în viitor și am auzit și uh, la ce se așteaptă Comisia din partea Sri Lankai în legătură cu probleme cum ar fi uh, persoanele deplasate intern, problema impunității, principiile statului de drept care trebuie transformate în realitate. De asemenea, problemele legate de libertatea presei sunt foarte serioase și știm că asta uh, e o problemă în multe țări din lume. Uh, trebuie să protejăm mulți jurnaliști care sunt împiedicați să publice liber, să-și exprime punctele de vedere liber și asta este o mare problemă mai ales atunci când oamenii nu au niciun fel de sursă de informare independentă. Domnule ambasador, aș vrea să spun că, evident, în această comisie trebuie să ne ocupăm de dreptul omului din toate țările din lume, pentru că Uniunea Europeană are țări, relații externe cu toate țările lumii și fiți sigur că vom avea ocazia să discutăm situația persoanelor deplasate intern și din Azerbaijan și din Georgia, dar nu, asta nu era programată pentru astăzi. Aș vrea să vă răspund în numele colegului meu, David Martin. Știu că domnul Martin nu spune că oamenii ar trebui lăsați la mila uh, câmpurilor de mine. Nu cred că asta vreau să spună. Ce considerăm noi cu toții este că, din nefericire, acest, guvernul noastră folosește acest uh, lucru ca o scuză pentru a nu acționa în problema persoanelor deplasate Și, în fine, aș dori ca guvernul uh, dumneavoastră să ia foarte în serios instrucțiile raportorului, instrucțiunile raportorului uh, special ONU în legătură cu îndeplinirea cerințelor de, uh, legate de drepturile omului chiar atunci când uh, combatem terorismul. Toți vrem să combatem terorismul, dar vrem ca și drepturile omului și principiile statului de drept să prevaleze. Așadar, vă mulțumesc tuturor pentru contribuții, vă mulțumesc experților și pentru Parlament această discuție cu Consiliul și Comisia pe problema GSP Plus a fost foarte utilă. Vă mulțumesc foarte mult. Vom avea o pauză de 5 minute și apoi întâlnirea biroului extins al subcomisiei.